Următorul punct de pe ordinea de zi este o dezbatere comună în ceea ce privește finanțarea pentru dezvoltare. Aveți cuvântul. Uh, the next item I said, the joint... După cum uh, este vorba de dezbaterea comună finanțarea pentru dezvoltare, avem declarații ale Consiliului și ale Comisiei în legătură cu conferința internațională a ONU privind finanțarea pentru dezvoltare și raportul doamnei Schlein în legătură cu evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare. Începem dezbaterea cu doamna raportor Schlein. Aveți cuvântul. 4 minute. Grazie, președinte. Oggi finalmente la lotta... Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi, Lupta nemiloasă împotriva evaziunii și evitării eh, fiscale reprezintă un subiect pe care îl discutăm. Eh, este ușor, eh, iată, internetul a facilitat o seamă de lucruri și printre care și activitățile acestea. Iar noi avem nevoie de soluții globale. Trebuie să se plătească impozite acolo unde se face profit. Simplu. Noi luăm decizii care uh, care, um, care vor își vor face simțit efectul în, pentru generațiile viitoare în ceea ce privește dezvoltarea financiară, schimbările climatice și așa mai departe. Iar scopurile noastre sunt mărețe. Putem face să, să le atingem dacă avem uh, resursele necesare la nivel intern și resursele financiare. Combaterea uh, fraudei fiscale este foarte importante, dar trebuie să avem grijă la cifre. Se pare că e vorba de 100 de, mili- de miliarde anual din țările, în curs de, țările de dezvoltate țările eh, în curs de dezvoltare și e vorba de sume echivalente cu cele care se duc către mm, ajutor. Aceste sunt, acestea sunt sume uriașe pentru aceste țări. Și acum ce facem? Intrăm într-o concurență fiscală fără niciun fel de contingent. Asta va fi în detrimentul acestor țări. Deci avem nevoie de un plan de acțiune pentru țările în curs de dezvoltare. Doamna președinte cere uh, vorbitoarei să încetinească ritmul pentru interpretare. Vă mulțumim. Cerem comisiei să aibă un plan de dezvoltare pentru țările în curs de dezvoltare pentru a avea sisteme mai echitabile. Trebuie să sprijinim uh, aceste țări unde sprijinul financiar nu este suficient. Trebuie ca Comisia de Taxare să aibă mai multe resurse la dispoziție pentru a garanta participarea țărilor în curs de dezvoltare pe picior de egalitate, pentru a reforma sistemul fiscal internațional. Trebuie să sprijinim uh, inițiativele internaționale de reformare a sistemului fiscal, uh, cum ar fi cele de la OCDE și să vedem care sunt nevoile țărilor în curs de dezvoltare. Avem nevoie de două instrumente. În primul rând, de un sistem de raportare pe țară pentru cor- marile corporații în toate sectoarele, inclusiv în sectorul mineritului, activităților miniere. Iar uh, acesta trebuie să fie accesibile tuturor țărilor uh, în ceea ce întreprinderile publice. Mm, dorește cineva să voteze împotriva celor pe care le-am adoptat la comisie? Sper că nu. Avem nevoie de un schimb de informații automat, o perioadă de tranziție pentru țările care nu și-au pus la punct uh, capacitățile necesare pentru a aduce la o altă și pentru a răspândi toate informațiile necesare. Trebuie să vedem uh, foarte clar cine sunt uh, proprietarii companiilor, uh, trusturile ale trusturilor și ale altor asociații financiare similare. Avem nevoie de o distribuție echitabilă um, a resurselor fiscale sub egida ONU pentru a avea o abordare justă. Avem nevoie de o evaluare a impactului privind acțiunile noastre în ceea ce privește strategia mm, privind coerența pentru dezvoltare. Trebuie să analizăm situația paradisurilor fiscale până la sfârșitul lui 2015 și să avem o listă neagră și soluții. Dorea cineva un vot separa, separat pe asta, dar cred că ne, știm cu toții cât de, cât de gravă este problema aceasta, dar mă rog. Și nu în cele din urmă, trebuie să avem în vedere chestiunea genului, fiindcă sunt afectați cei mai vulnerabili de aceste activități. Din păcate, femeile. Și mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperare, secretariatului și um, personalului meu pentru sprijinul acordat. Sper că mâine la vot vom avea câștig de cauză și pentru a putea arăta că Parlamentul este vârf de lance în ceea ce privește lupta împotriva acestor activități și că dorim să luptăm împotriva inegalității și nedreptății. Mulțumesc. Domnul uh, ministru Schmidt de la Consiliu, aveți cuvântul. Da, președinte, mesdames et messieurs les... Doamnă președinte, Stimați deputați, de doi ani uh, suntem angajați într-un proces complex de negocieri, al cărui scop este de a, de a pune în vigoare un parteneriat mondial pentru a răspunde provocării pe care reprezintă combaterea sărăciei și dezvoltarea durabilă. Acestea merg mână în mână. Acest parteneriat va orienta comunitatea internațională în următorii ani, iar, iar Uniunea Europeană și statele membre trebuie să uh, fie pe poziție aici. Acest parteneriat trebuie să se bizuiască pe principiul universalității, al răspunderii partajate și al răspunderii reciproce. Trebuie să ținem cont de capacitățile fiecăruia și să aducem la oaltă cât mai mulți actori. Acest nou parteneriat mondial va trebui să promoveze drepturile omului, egalitatea, lipsa discriminării, instituțiile democratice, buna guvernanță și statul de drept. Va trebui să permită tuturor să participe în mod activ și să asigure viabilitatea ecologică și respectul limitelor planetei noastre. Drepturile femeilor, egalitatea între sexe și emanciparea femeilor și fetelor Uh, reprezintă deja obiective în sine și reprezintă mijloace de punere în aplicare esențiale care trebuie să fie încurajate la toate nivelurile. Mă gândesc aici mai ales la învățământ, la educarea fetelor, care reprezintă un factor de dezvoltare extrem de important. După Montere și Doha, care au pus bazele acestui parteneriat, trebuie în continuare să elaborăm o viziune de ansamblu adaptată, adaptată schimbărilor mondiale. Conferința de la Abeba, care va începe lunea viitoare, nu va trebui să se limiteze la evaluarea progresului înregistrat în ceea ce privește punerea în aplicare a consensului de la Monterey și a declarației de la Doha. Trebuie să se orienteze către viitor și să ne permită să abordăm în mod integrat toate mijloacele de punere în aplicare și să se aplece asupra mobilizării și utilizării eficiente a tuturor resurselor financiare și altele. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să-și afirme în continuare principiile esențiale care au fost dobândite de la Monterey. Iar contribuțiile naționale reprezintă principala sursă financiară stabilă pentru uh, guverne și reprezintă principalul element al finanțării dezvoltării durabile. Guvernele naționale au uh, principala răspundere de a mobiliza și de a folosi cât mai bine aceste resurse publice. Această conferin- conferință trebuie să ducă la o abordare integrată în ceea ce privește punerea în aplicare și a finanțării noului parteneriat. Va trebui să găsim un echilibru puternic între cele trei dimensiuni, economică, socială și de mediu, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Trebuie să se încurajeze coerența politicilor și să se definească clar angajamentele noastre și rezultatele pe care uh, trebuie să, la care trebuie să ajungă toți cei implicați. Documentul final al conferinței trebuie să reprezinte uh, un, um, o pune în aplicare pe teme mediu a programului pentru 2015, care va fi adoptat uh, în uh, septembrie la New York. Rezultatul acestui summit vor reprezenta o bază solidă, dat fiind, da, dat fiind COP21, în ceea ce privește la Convenția Cadru a ONU privind schimbările climatice, care va avea loc la Paris în luna decembrie. Mijloacele financiare sunt importante, sunt esențiale. Uh, Eh, fondurile naționale, fondurile private, inovațiile financiare, asistența internațională, da, dar în centrul jocului trebuie să intre și mijloacele nefinanciare, non nefinanciare de punere în aplicare. Este foarte important să se creeze un mediu favorabil dezvoltării, să se consolideze uh, capacitățile instituționale să se stimuleze comerțul și investițiile, să se investească în învățământ și să se încurajeze domeniul științei, tehnologiei și inovării. Mai mult, acest nou parteneriat are nevoie de un cadru de monitorizare bine pus la punct, de responsabilitate și de evaluare, care trebuie să facă parte din programul de după 2015. Trebuie să intre aici nivelul național, regional și mondial și să se implice toți actorii guvernamentali, precum și cei neguvernamentali în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui program. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană și statele membre doresc să joace un rol activ și constructiv în ceea ce privește în, întregim, în întregimea acestui proces și să aibă acțiuni convergente. În acest scop, um, Consiliul de Dezvoltare de pe 26 mai a adoptat o poziție privind ajutorul pentru dezvoltare, care reafirmă angajamentul colectiv al Uniunii Europene și al statelor membre în ceea ce privește obiectivul de 0,7% din PIB, din venitul național uh, brut pentru asistența de, pentru dezvoltare în cadrul în calendarul fixat pentru 2015, precum și în funcție de angajamentele prioritare pentru țările mai puțin avansate. Acesta ar trebui să înlesnească participarea activă a Uniunii Europene și a statelor membre în ceea ce privește negocierile internaționale în derulare și să-și aducă contribuția la succesul acestora reușit a parteneriatului mondial depinde de contribuția noastră a tuturor. Suntem gata să ne jucăm rolul până la capăt și să cooperăm în mod constructiv constructiv cu toți interlocutorii, mai ales cu Parlamentul European, pentru a putea să uh, punem în aplicare un program pentru perioada de după 2015, un program ambițios care să aducă cu sine transformări și incluziunea de care avem nevoie. Vă mulțumesc! Thank you, Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Da, acum cuvântul Comisiei, domnul comisar Mimița. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați deputați, a mai rămas o săptămână până la conferința Națiunilor Unite de la Addis Abeba cu privire la finanțarea pentru dezvoltarea și vă mulțumesc pentru acest schimb de opinie pe această temă azi, precum și pentru raportul dumneavoastră privind uh, evaziunea fiscală și frauda fiscală. Uniunea Europeană este în continuare angajată pentru a își aduce contribuția la conferința de la New York și la conferința COP21 de la Paris la sfârșitul acestui an. În special, mă bucur pentru, mă bucur pentru faptul că Parlamentul ne susține în faza de pregătire a acestor conferințe. Uh, Eh, cât și eh, pentru susținerea pentru agenda globală pentru perioada de după 2015. Unii dintre dumneavoastră vor însoți această delegație a Uniunii Europene la conferința respectivă. Conferin... Eh, președintele Juncker m-a detașat, delegat pe mine și pe doamna înalt prezentat Mogherine de a ne reprezenta la Disabeba. În contactul cu lideri internaționali ne vom asigura că, că Uniunea Europeană și statele membre vor lua poziție cu o singură voce unică în acest dialog cu interlocutorii globali. Permiteți-mi să vă prezint uh, așteptările noastre și prioritățile noastre la Addis Abeba. Avem nevoie mai întâi de un angajament și un acord cuprinzător care vizează și ajutorul și investițiile, cât și resursele uh, interne, uh, pe lângă un uh, mediu politic corespunzător. Avem nevoie de o asistență pentru dezvoltare care să aibă un efect de pârghe maximizat. În al doilea rând, conferința de la Addis Abeba trebuie să promoveze universalitatea a trecut timpul uh, diferențelor între nord și sud, între diferitele emisfere. Trebuie să avem cu toții aceeași agendă și toate statele trebuie să-și aducă contribuția echitabilă la, uh, la realizarea obiectivelor, atât din partea guvernamentală cât și din partea o societății civile. Uniunea Europeană își va aduce aportul atât prin măsuri interne cât și prin măsuri uh, de acțiune externă conferința de la Addis Abeba trebuie să și responsabilizeze factorii implicați uh, printr-un cadru de reglementare uh, global în care să fim responsabilizați nu doar din punct de vedere financiar, ci în care să se și măsoare modul în care suntem uh, pe cale să realizăm obiectivele de la Addis. Trebuie că la Addis Abeba să realizăm un document care să uh, Eh, respecte eh, concluziile Consiliului din 26 mai, pentru că negocierile de la nivelul Uniunii Europene au fost eh, foarte provocatoare și eu cred că documentul este unul esențial pentru Uniunea Europeană, dar încă nu a fost adoptat în forma finală. Au mai rămas încă diferențe în ce privește relația dintre conferința de la Addis Abeba și summitul pentru perioada de după 2015, adică New York. Uniunea Europeană s-a pregătit bine și este dispusă și pregătită să-și aducă rolul constructiv în cursul negocierilor, dar și dincolo de aceste negocieri. Vă dau câteva cifre. 58 de miliarde euro au fost uh, uh, alocate ca ajutor pentru dezvoltare. Asta face ca UE să fie cel mai mare donor internațional. Și am reconfirmat uh, obiectivul nostru de ajutor pentru dezvoltare, asistență pentru dezvoltare, la nivelul de 0,7% din uh, PIB cu prioritate pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Din păcate, acest exemplu nu este urmat și de alți uh, donatori din zonele industrializate sau emergente. Aproximativ 100 de miliarde de euro <clears throat> este suma pe care Uniunea Europeană crede că ar putea să o mobilizeze prin uh, cooperare cu statele partenere până în 2020. și efectul de pârghie ar putea să fie de peste 8 miliarde de euro. 16 miliarde de euro vor fi alocate combaterii modificărilor de climă. 35 de miliarde sunt prevăzute în mod conservator pentru plata importurilor dinspre star, star, țările cel mai puțin dezvoltate, înlăturând bariere tarifare și netarifare. Revin la raportul Parlamentului European privind deludarea fiscală și evaziunea fiscală. Comisia a început, uh, a, a analizat uh, raportul foarte uh, cuprinzător și am avut mai multe întâlniri cu doamna raportor Schlein pe această temă. Am luat act de planul de acțiune pentru care îl propuneți, pentru ca statele membre să-și poată mobiliza cel puțin uh, resursele prevăzute în obiectivele noastre pentru a încrește asistența pentru dezvoltare. În același timp, uh, uh, suntem preocupați și de a, resursele administrative ale administrațiilor financiare din țările noastre partenere mobilizarea veniturilor interne, veniturilor bugetare și combaterea eludării fiscale și evaziunii fiscale vor avea un rol important de jucat și la uh, conferințele de la Addis Abeba și de la New York. De asemenea, proiectul de document pentru Addis ar putea să uh, fie un compromis bun pentru că, tocmai pentru că include majoritatea Uh, elementelor care sunt conținute și în raportul Parlamentului. Există, într-adevăr, dificultăți uh, uh, la nivelul Comisiei de Afaceri Fiscale ale Națiunilor Unite. Dar sperăm că statele membre vor avea totuși un glas puternic Uh, pentru rezolvarea acestor chestiuni, nu printr-un alt uh, organism uh, interguvernamental creat, ci prin acțiune implementată în temeiul unor decizii comune. Trebuie să ne asigurăm că statele în curs de dezvoltare sunt asistate în obiectiv, atingerea obiectivelor ambițioase pe care și le propun. Tocmai de aceea vom elabora un document pentru, uh, pentru a stimula a mai bună culegere, colectarea taxelor și o mai bună cheltuire a veniturilor uh, realizate astfel. Atât la Addis cât și la New York avem șansa unică de a redefini cooperarea uh, globală uh, și sperăm că va fi într-adevăr un punct de cotitură. Mulțumim! Mulțumim și acum pentru Comisia Econ are cuvântul domnul Baie. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, în special uh, mulțumesc uh, colegii raportor pentru raportul său. Uh, evaziunea fiscală este un adevărat flagel care afectează bugetele de stat și răpește uh, fonduri care ar putea fi alocate sănătății, economiei și așa mai departe. De aceea trebuie să punem, punem accentul pe trei priorități. În primul rând trebuie să susținem dezvoltarea administrațiilor fiscale în aceste state pentru a avea impozite juste și echitabile. În al doilea rând să ne concentrăm pe uh, uh, creșterea perceperilor fiscale și uh, revizuind uh, convențiile în materie. În al treilea rând, trebuie să uh, promovăm principiul bunei guvernanțe în domeniul fiscal. Prima etapă trebuie să, dă, să fie un exemplu la nivel european. Instituțiile europene, BERD sau BCE, ar putea să înceteze să lucreze cu intermediari care au sediul în paradisuri fiscale. Acest lucru poate să creeze rezultate foarte bune în lupta împotriva evaziunii fiscale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Deschidem dezbaterea cu reprezentanții grupurilor politice. Urmează în primul rând domnul Rubic, un minut și jumătate. Doamnă președinte, vreau să vă mulțumesc și mulțumesc și colegei Schlein pentru relația de lucru foarte bună și pentru cooperarea pe care am avut-o. Cred că este important să arătăm că de mulți ani încoace încercăm să uh, realizăm, să elaborăm standarde noi, numai că de multe ori uh, tocmai acțiunile guvernelor unor state uh, ne fac să ne regândim de fiecare dată poziția. Aici intervine și migrația, și de multe ori uh, sunt combătute fenomenele în sine fără să fie analizată cauza uh, migrației, de pildă cauza sărăciei care determină oamenii să-și părăsească țara. Uh, nu trebuie să uităm că șomajul este exportat astfel, șomajul este importat de noi aici în uh, Europa. Da? Și migranții, practic, uh, practic uh, consumă niște bani pe care am fi putut uh, cheltui mai judicios pentru asistența pentru dezvoltare. Prin, uh, prin aplicarea motoului Organizației Mondiale a Comerțului Everything but Arms, totul în afară de arme, trebuie să creăm Uh, rute comerciale, co- posibilități de colaborare interinstituțională, dar nu să trimitem bani. Deci nu transferul de bani este important, ci colaborare pe toate planurile. Mulțumesc, doamnă președinte. Madam. Mulțumesc că are cuvântul doamna McAven un minut și jumătate. Oh, yeah. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, domnule comisar, și mulțumesc, domnule ministru, pentru ce ați spus în această seară. La Addis Abeba trebuie să ajungem la un rezultat și sper că discuțiile de la New York să fie rodnice, fiindcă, uh, fiindcă New York și, Par- și Parisul sunt foarte importante. Dacă nu reușim să ajungem la o înțelegere acolo, va fi, ne va fi mai greu mai târziu. Poziția noastră în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare uh, este deja foarte clară, domnul Pereira. Va vorbi despre acest lucru în curând. OCDE a spus că dacă am putea crește venitul fiscal în țările de dezvoltare cu 1%, ar fi ca și cum am, am dubla ODA-ul, asistența pentru dezvoltare. Deci impozitele sunt foarte importante. Deci avem nevoie de măsuri concrete pentru a combate problemele fiscale. Trebuie ca impozitele să fie plătite de către cetățeni și de către companii, iar unele din aceste măsuri se regăsesc în raport. Trebuie să punem capăt practicilor ilegale, cum ar fi factura, facturarea abuzivă Uh, care se folosește de companii. Uh, Save the Children a publicat un raport cu cifre șocante. În Africa subsahariană, 15 de miliarde de dolari anual uh, se pierd prin prin impozite neplătite. Cu acești bani s-ar putea, ar putea fi folosiți pentru sănătate, pentru combaterea malnutriției în rândul copiilor. Iar cei care fac aceste lucruri trebuie să, să știe că iau mâncarea de la gura copiilor, dar pentru acestea avem nevoie de propuneri concrete. S-a vorbit despre acestea în această seară, avem nevoie de noi reguli de contabilitate de raportare uh, pe țară, care să fie publice, uh, rapoartele acestea să fie publice. Uh, pentru că a putea să îi tragem la răspundere pe cei care nu, nu respectă regulile și sperăm ca competiția de Addis, Abeba să fie încurată de succes. Mulțumesc, domnul Gheri, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Mimița, ați spus-o dumneavoastră, Europa este cel mai mare donator în politica de dezvoltare internațională. Vreau să vă întreb totuși dacă prin măsurile noastre uh, Eh, reușim să atingem obiectivele pe care, care ar fi proporționale cu investiția? Eu vă spun sincer, sigur nu am făcut parte din uh, adunarea parlamentară UE-ACP, am discutat cu colegii mei din țările emergente care mi-au spus că Europa este un partener dificil care ne cere uh, tot felul de lucruri care sunt imposibile pentru noi, adică să avem de pildă un însărcinat pentru problema de echitate de gen, asta dacă vrem ajutoare pentru dezvoltare. Sigur, acum este important să vorbim despre uh, probleme fiscale, dar uh, ca uh, o persoană care mă implic în politica pentru familie, politicile pentru familie, am contact cu antreprenori care îmi spun că un miliarde de dolari anual sunt pierdute din cauza inechităților fiscale din aceste țări. Deci, uh, de aceea uh, uh, solicit ca în statele ACP, în până în 2020, să fie. Vorbitorul este întrerupt de doamna președinte. Are cuvântul doamna Besera Pastrecea. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, domnule comisar. În septembrie 2012, președintele Băncii Centrale Europene i-a speriat pe investitori cu fraza sa faimoasă whatever it takes, că va face tot ceea ce este necesar. Au apărut multe polemici, în special în Germania, unde se argumenta că o măsură ca cea anunțată nu era conformă cu tratatele. În luna iunie a acestui an, Curtea Europeană a dat uh, dreptate domnului Draghi spunând că tratatele autorizează Banca Centrală Europeană să adopte programul de cumpărare de obligațiuni. Uh, să folosim această oportunitate pentru a redefini politicile de dezvoltare, să, să subliniem importanța IMM-urilor care generează 90% din locurile de muncă, atunci când vorbim despre beneficiile asociațiilor, asociațiilor public-private, în, în statele mai puțin dezvoltate. Uh, în ceea ce privește felul cum vom plăti pentru agenda ambițioasă pentru următorii 15 ani, să nu uităm de tratatul de la Lisabona, în special articolul 28, 208, în care se specifică că politica Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare se va face în cadrul principiilor și obiectivelor de acțiune externe ale Uniunii, și anume să susțină în restul lumii democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor umane și libertăților fundamentale. De aceea mi-ar, mi-ar, mi-aș dori să lansez un apel pentru ca Uniunea Europeană să susțină, în procesul, să susțină procesul actual de elaborare a unui instrument internațional Uh, obligatoriu juridic uh, al Națiunilor Unite în legătură cu întreprinderile în domeniul drepturilor omului. Să nu uh, lăsăm căut, căut, să, nu, să căutăm întotdeauna noi soluții, să respectăm drumul pe care ne-am angajat și să mergem înainte. V-am spus că trebuie să încetiniți când uh, vorbiți, pentru că dacă nu o faceți, uh, traducerea devine aproape imposibilă. Urmează doamna Sanchez Caldentei, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, sunt de acord cu doamna Macavan și cu alți colegi în ceea ce privește uh, în ceea ce privește faptul că perceperea impozitului este un aspect cheie. În ceea ce privește uh, în investițiile și investițiile directe, uh, se pierd bani pe multe căi, prin fluxuri ilicite, prin intermediarii din paradisurile fiscale sau prin plățile pentru datorii externe. Am proclamat acest an anul european al dezvoltării ă, și de aceea nu trebuie să fim incoerenți, trebuie să asigurăm o justiție fiscală progresivă, atât la nivel european și cât și internațional. Nu putem să ne jucăm cu indemnitatea oamenilor încercând să le ă, să încărcăm cu plata unor datorii ă, nedurabile, odioase sau nejustificate trebuie să fim coerenți, însă aici este vorba în special de voință politică. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Sargentini, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Cercetarea din acest raport uh, vorbește despre regulile fiscale din Olanda. care costă țările în curs de dezvoltare o, între 150 și 200 de miliarde de euro anual. De, trebuie să avem o situație, o viziune mai clară. Fiecare centimă trimisă în Africa um, și care nu este recuperată prin impozite este o pierdere. Am vorbit despre spălarea de bani noi am creat un registru public pentru a vedea cine sunt uh, proprietarii acestor companii pentru a putea arăta cu degetul marile corporații care nu își plătesc impozitele. Putem discuta uh, pendelete în Addis Abeba. Mm, Cor- marile corporații încearcă să găsească locul unde plătesc cele mai mici impozite și până nu vom rezolva această problemă, nu vom putea crea locurile de muncă, dezvoltarea și formarea pe care... Deci trebuie într-adevăr să avem reguli fiscale potrivite pentru a combate acest fenomen. Mulțumesc. Grație. Domnul Cora, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, felicitări colegei Schlein pentru excelentă activitate pe care a depus-o. Raportul este foarte important. Doamna McKeven a spus-o deja și ea, este vorba de miliarde care nu sunt plătite, eh, care sunt eh, practic eh, sustrase sistemului de colectare fiscală. Trebuie să intervenem așadar cu toate instrumentele, inclusiv instrumentele economice și comerciale, pentru a putea promova mai bine, mai eficient dezvoltarea. Eu cred că raportarea a făcut treabă foarte bună, a fost cinstită în demersul ei a solicitat uh, lucruri foarte importante, de exemplu obiective uh, și criterii care să fie adaptate la fiecare țară. Mă rog, eu sper că votul uh, favorabil în comisie se va repeta și în plen. Mulțumesc, spune președinte, domnul știri un minut și jumătate. Tiandana Nazdiele, o trece de conferenție, o finanțire... Vă mulțumesc. Peste o săptămână vom avea următoarea conferință 1 pentru finanțare pentru dezvoltare în Addis Abeba, după aceea summitul și conferința de la Paris, unde trebuie să reiterăm mesajul pe care l-am transmis atunci când în aprilie am adoptat rezoluția propusă de doamna Pereira Uniunea Europeană trebuie să își păsteze rolul de donator cheie, însă trebuie să subliniem că și alte state dezvoltate și unele state în dezvoltare trebuie să își asume și ele responsabilitatea pentru finanțarea dezvoltării, pentru că Uniunea Europeană este singura care s-a angajat cu 0,7% din PIB pentru finanțarea dezvoltării. Trebuie să începem să investim în domenii productive care să devină locomotive pentru dezvoltare, pentru uh, sectoarele publice și private. Mobilizarea resurselor interne este un element cheie în statele în dezvoltare pentru ca administrațiile fiscale să devină mai eficiente. De aceea Uh, salut acest raport a doamnei Schleiden care vizează evaziunea fiscală și frauda fiscală în statele în dezvoltare. Noua strategie pentru dezvoltare va trebui să pună accentul pe acest lucru, pe consolidarea capacității instituționale în perceperea impozitelor, însă acest lucru nu va fi suficient pentru eradicarea sărăciei extreme și de aceea avem nevoie de noi programe. Uh, doamna Silva Pereira, un minut și jumătate. Domnul Silva Pereira, um, la conferința de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare, conferință care va începe peste câteva zile, este foarte importantă și um, garantarea mobilizării resurselor suficiente pentru, aplic, pentru punerea în aplicare a agendei globale de dezvoltare pentru 2015-2030. Iată de ce comunitatea internațională trebuie să ajungă la un acord ambițios la Addis Abeba. Parlamentul European a, și-a definit poziția foarte clar și uh, a inclus uh, Uh, acest, uh, acest obiectiv de 0,7% din venitul național brut, VNB, și un, a pus la punct un calendar. Știm cu toții uh, care este poziția Consiliului, care um, a rămas în, în urmă. Dar pregătirile conferinței de la Addis Abeba ne arată ceva și mai grav că alți parteneri sunt și mai puțin disponibili să se angajeze financiar. Dar a venit vremea să facem un apel uh, țărilor dezvoltate și economiilor emergente să-și asume răspunderea. Iar în acest caz înseamnă, com, înseamnă angajamente financiare concrete. Iată de ce trebuie ca această conferință să fie una a responsabilității în ceea ce privește asistența publică, dar și în ceea ce privește cooperarea fiscală. Iată de ce trebuie să sprijinim uh, raportul colegei noastre în ceea ce privește cooperarea fiscală internațională. Vă mulțumesc. Thank you, Madam Hauta. Mulțumesc, doamna Hauta, la un minut. Arvoisa puhemies, eh, yhä useammat... Vă mulțumesc, doamna președinte Tot mai des întâlnim țări în curs de dezvoltare cu un venit uh, mediu din ce în ce mai mic. Ele doresc să devină independente, dar nu reușesc. Uh, în Zambia, de pildă, 2,2% din uh, buget provine din ajutor pentru dezvoltare. Trebuie ca ajutor pentru dezvoltare însă, să includă însă și ajutor instituțional pentru ca aceste țări beneficiare să-și poată percepe și colege mai bine taxele și impozitele. Eu sper că la Addis Abeba vom realiza un program uh, mai bun decât cel pe care îl avem acum pentru realizarea acestui obiectiv. Luxemburgul deține în prezent președinția Consiliului European. Luxemburgul, într-adevăr, și-a eh, atins eh, obiectivul eh, propus de alocarea unei anumite corte a bugetului pentru ajutor pentru dezvoltare și mi-aș dori ca și alte state membre să aloce același 0,7% din produsul intern brut pentru dezvoltare. Dar în Scandinavia ă, situația este din păcate diferită. În Suedia ajutorul pentru dezvoltare a fost redus cu 43% și în Danemarca situația e la fel. Doamna Guillaume. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu acționăm corect. Încercăm să rezolvăm un simptom perifer, periferic, cel al corupției. Nigeria este un exemplu foarte clar unde uh, corupția în domeniul mediului a dus la un mediu foarte ostil. Corporațiile au uh, um, început să investească într-un stat cu legi extrem de laxe în ceea ce privește evaziunii fiscale. Este realist oare însă să-i condamnăm pe uh, Eh, cei care practică evaziunea fiscală. Aceste state nu au infrastructura și, și administrația necesară. Aceste încercări sunt chiar de dreptul contraproductive. Înainte să vorbim despre evaziunea și frauda fiscală, trebuie să tratăm corupția. Trebuie să legiferăm eh, pe rădăcina problemelor și nu pe simptomul secundar al acesteia. Vă mulțumesc. Domnul Venta, un minut și jumătate. Rok 2015 este crucial. Mulțumesc, doamnă președinte. Anul 2015 este anul cheie în ceea ce privește dezvoltarea politicii pentru dezvoltare. În iulie are loc conferința de la Addis Abeba și în septembrie membrii ONU se vor întâlni pentru a identifica obiectivele de dezvoltare care vor înlocui obiectivele de dezvoltare ale mileniului după 2015. Cu toate acestea, se manifestă o tendință a unor nevoi în creștere uh, a celor din țările în curs de dezvoltare și o tendință de reducere a asistenței pentru dezvoltare, dat fiind situația economică în țările donatoare. Am, uh, s-a vorbit mult despre problemele financiare și fiscale și s au vorbit, s au vorbit despre faptul că resursele inovatoare ne pot ajuta să atingem obiectivele de dezvoltare după 2015. Unit 8 este o organizație internațională sprijinită de ONU care arată cât de benefic este acest, acest model. Iar în ultimii 9 ani, Unit 8 a reușit să financeze 80% din Uh, acțiunile privind um, copiii cu HIV, uh, copiii care suferă de malarie și tuberculoză. Comisia și Uniunea Europeană ar trebui să promoveze modalități uh, inovatoare de finanțare a dezvoltării, fie că e vorba de impozite sau, sau o anumită parte a um, fluxurilor financiare care ar putea îmbunătăți situația. Mulțumesc, domnul Nazir, o minut și jumătate. Verehrte Präsidentin! Doamnă președinte, dragă domnule comisar Neve Mimica și onorată președinție a Consiliului, ce au Suedia, Danemarca, Luxemburgul și Regatul Unit în comun? Sunt singurele patru state din cele 28 state membre care și-au, s-au achitat de promisiunea lor de a dona 0,7% din PIB-ul lor. Mă bucur foarte mult că președinția Consiliului este activă și participă la sedințele la ora avansată aici în Parlament, pentru că nu toate eh, președințiile antemergătoare au dat dovadă de la aceeași, eh, același angajament și aceeași motivație. Eu cred că cheia eh, ajutorului pentru dezvoltare este, se găsește în statele membre. Germania, țara mea, nu este mm, o țară săracă, dar în 50 dar în 50 de ani Germania nu a reușit uh, să uh, promoveze decât de la 0,36% la 0,4% din uh, PIB în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. De aceea cred că președinția luxemburgheză, tocmai în acest an al dezvoltării, ar trebui să se prevaleze de atribuțiile sale, dar și de această oportunitate pentru a influența statele membre, astfel încât ca acest obiectiv de, al ajutorului pentru dezvoltare să devină mai credibil, astfel încât eh, și la, eh, pre, eh, la conferința de la Paris de la sfârșitul anului să fim mai credibili. Mulțumesc. Domnul Zeller, un minut și jumătate acum. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, onată președinția Consiliului. Peste câteva săptămâni la Disabeba vom, va fi adoptată Um, modalitatea prin care vom ajunge la uh, obiectivele pe care ni le-am propus uh, la nivel global. Pe lângă angajamentele statelor industrializate, trebuie ca și statele emergente și în curs de dezvoltare să își creeze resurse proprii pentru a putea pune capăt războaielor interne, civile și pentru a oferi o viață decentă locuitorilor lor trebuie depuse eforturi pentru uh, uh, stabilirea și colectarea de taxe și impozite. Pentru că aceste țări adesea sunt țări bogate, țări bogate în resurse minerale, dar și în resurse umane și de aceea trebuie ca aceste venituri să nu uh, ajungă în buzunarele unei elite restrânsă sau în mâinile unor investitori străini care externalizează aceste venituri. Trebuie creată o, o structură fiscală de culegere a taxelor și impozitelor, trebuie dezvoltate și capacități administrative, astfel pot fi uh, reduse și prevenite și conflicte sociale. Colaborarea internațională în materie fiscală trebuie și ea promovată și cred că raportul nostru oferă impulsuri semnificative în această direcție, doar că aceste impulsuri trebuie apoi puse și în aplicare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Litz. Un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, din statele G77 nici nu s-a ajuns încă la un consens în legătură cu ce se va întâmpla la Addis. Asta înseamnă că conferința însă și este periclitată. Deci rugăm toate statele membre, toate instituțiile și toți partenerii interesați să-și revizuiască, să-și regândească punctul de vedere și să uh, se angajeze în continuare să uh, cheltuie cel puțin 0,7% din PIB pentru ajutorul pentru dezvoltare. După cum am spus și în uh, dezbaterea privind uh, bugetul pe 2016, Uniunea Europeană își are un rol foarte important în ce privește dezvoltarea internațională și doresc tuturor acelora care vor reprezenta Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European, tuturor le doresc succes la Addis Abeba. Mulțumesc și acum trecem la intervențiile spontane, la procedura catch, catch the eye și dau cuvântul domnului Posalt. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție dezbaterea de aici și am o sugestie concretă eu personal consider că ceea ce trebuie să propunem statelor în dezvoltare sunt programe specifice în domeniul perceperii impozitelor. Este vorba aici de know-how în legătură cu uh, rezolvarea evaziunii fiscale, pentru că pregătim asemenea programe în Uniunea Europeană și putem să le oferim statelor candidate statelor care ar dori să adere la Uniunea Europeană. Deseori le dăm multe sugestii acestor state în legătură cu felul cum ar trebui să funcționeze sistemul fiscal. Cred că ar trebui să propunem asemenea măsuri și statelor în dezvoltare. Și mai am un singur comentariu. Evaziunea fiscală nu înseamnă că uh, lupta împotriva impozitelor mici. Fiecare stat are dreptul să aibă impozite mici. Pani predsednička, pan comisar, pan predseda rady. Mulțumesc. Šlangy správe. V posledných rokoch sme videli, že nadmerné zadlžovanie nie je len problém. Mulțumesc, felicit uh, colegul, pe colegul nostru pentru acest raport. Datorarea nu este o problemă doar pentru țările în curs de dezvoltare. Sú obrovské no problem este... Sunt afectate și țări europene la un nivel îngrijorător. Datoriile ridicate, marile datorii, sub sângele țărilor, iar dacă nu există o schimbare structurală pentru a, pentru a restructura datoria, degeaba trebuie să trebuie să se găsească o soluție pe termen lung între creanțieri și de creditori și debitori, atât pentru țările în de dezvoltare, cât și pentru alte țări. Trebuie să ne asumăm răspunderea și să nu ne spălăm pe mâini cu un referendum. Mulțumesc. Domnul Marias. Κυρία Πρόεδρε, η τεράστια φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Mulțumesc, doamnă președinte, evaziunea și frauda fiscală reprezintă o provocare enormă pentru guvernanța în statele în dezvoltare. Uh, proporția impozit PIB este extrem de mică, sub 20%. Statele nu reușesc să impună uh, Uh, impozite lucrative multinaționalelor care activează foarte profitabil pe teritoriul lor. De aceea trebuie neapărat ca aceste impozite să fie plătite acolo unde sunt realizate profiturile. Nu, aceste state în dezvoltare nu pot să își găsească calea spre creștere atunci când uh, sunt confruntate cu o datorie enormă. Trebuie să fie pusă în aplicare rezoluția ONU din septembrie 2014 în legătură cu anularea datoriilor uh, țărilor în dezvoltare. Vă mulțumesc, domnul Burceac. Děkuji, <clears throat> paní předsedkyně, za udělení slova. Já jsem si se zájmem vyslechl zejména vystoupení. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule, domnul comisar, au vorbit despre angajament coerent, angajamente coerente între parteneri globali, despre universalitate, despre alocarea 0,7% din PIB-ul național pentru dezvoltare și că nu toate statele au fost sau alăturat acestor deziderate aș fi curios să aflu uh, dacă uh, s-a avut în vedere până acum uh, elementul drepturilor omului, pentru că de multe ori țările beneficiare au probleme în ce privește drepturile omului și de aceea cred că ar trebui să existe o condiționalitate legată de drepturile universale ale omului atunci când oferim ajutor internațional. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dați-mi voie să vă felicit pentru planurile dumneavoastră ambițioase. Ați spus că vreți să mergeți la conferință cu planuri mărețe și cu un program coerent. Fără îndoială, că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de frunte în ceea ce privește oferirea de asistență a țărilor în curs de dezvoltare, dar știm cu toții că nu așa se va eradica sărăcia. Dacă dorim să facem acest lucru, trebuie să avem mijloace inovatoare și o nouă abordare. Uniunea Europeană, Europa, trebuie să devină lider mondial toată lumea împreună, Uniunea Europeană, partenerii noștri mondiali, trebuie să fie implicați pentru a avea succes acest proiect. Pe de altă parte, așa cum a spus și doamna Schlein, trebuie să rezolvăm problema evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale pentru a ajuta aceste țări. Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului comisar Mimița. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru interesul foarte mare în legătură cu agenda finanțării pentru dezvoltare înainte de conferința de la Addis și pentru propunerele și opiniile exprimate. Sunt de acord că Uniunea Europeană trebuie să își păstreze nivelul um, ambiției în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare Salut de asemenea comentariile dumneavoastră în legătură cu problemele care depășesc ajutorul pentru dezvoltare. Aici pot să fie înregistrate uh, progrese prin cadrul post-2015. Trebuie să rămânem ambițioși. Uniunea Europeană deja are un exercițiu uh, de responsabilitate anual pentru a monitoriza progresul și uh, for, raportul pe 2015 a fost publicat luna trecută, însă trebuie să ne gândim la fel cum putem consolida acest proces în contextul unei monitorizări și unei uh, responsabilități uh, mai mari. În acest stadiu trebuie să reflectăm la ceea ce va face Uniunea Europeană pentru a susține implementarea finanțării pentru dezvoltare și agendei post-2015 luăm în considerare cu grijă felul în care politicile Uniunii Europene ar trebui să fie revizuite pentru a ajuta la promovarea noii agende. Principiul coerenței devine din ce în ce mai relevant. Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să acționeze într-o serie de acțiuni în agenda post-2015. Este vorba aici și de uh, mobilizarea resurselor interne în statele în dezvoltare și să se rezolve problema evaziunii și a fraudei fiscale. Ținem cont uh, de opiniile din uh, raportul uh, Parlamentului și vom ține, mm, le vom lua în seamă. Vă mulțumesc, domnul Schmidt, are cuvântul. Madame Doamnă președinte, aș dori în primul rând să îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport care ne-a permis să avem o dezbatere foarte bună care să-și aducă o contribuție importantă la pregătirile reuniunii de la Addis Abeba și de la New York. Vreau să subliniez, așa cum a făcut și domnul comisar, importanța luptei împotriva evaziunii fiscale și iar soluțiile trebuie să fie de dimensiune internațională. Așa cum ați spus și dumneavoastră, poziția Uniunii Europene și a statelor membre este clară în ceea ce privește obiectivul acestei conferințe conferința de la Addis Abeba nu trebuie să se concentreze doar pe asistența pentru dezvoltare, ci trebuie să pună accentul pe nevoia unei abordări integrate în ceea ce privește toate mijloacele de punere în aplicare financiare și nu numai. Uh, asistența publică pentru dezvoltare uh, trebuie să reprezinte o sursă de finanțare importantă, mai ales pentru țările mai puțin dezvoltate și pentru uh, statele mai slabe, cu condiția ca aceasta să fie eficientă și o bine țintită și bine folosită, așa cum s-a spus. Și trebuie să extindem această sferă și să ne gândim și la crearea pentru dezvoltare. Învățământul este un pilon foarte important al politicii de dezvoltare crearea de locuri de muncă în egală măsură la nivelul întreprinderilor, mă, mă refer aici la întreprinderile sociale, la sectorul social și în afară de asistența publică pentru dezvoltare, ODA, trebuie să sprijinim și finanțarea, finanțarea alternativă, cum ar fi, deci, cum ar fi microfinanțarea. Iar în acest spirit, președinția, pe baza rezultatelor uh, care au fost amintite, se angajează întru totul ca aceste negocieri internaționale să fie încununate de succes și pentru ca, într-adevăr, să reușim să ajungem la un adevărat parteneriat internațional. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! În finalul uh, discuției noastre, doamna raportor are cuvântul. Grațiare il comisario per... Mulțumesc! Vreau să mulțumesc eh, domnului comisar Mimița pentru toată disponibilitatea pe care a demonstrat-o în ultimele luni, pentru întrevederile avute, pentru faptul că a ținut cont de propunerile noastre. Eh, va trebui să mm, mai aprofundăm aceste chestiuni și cred că în continuare te putem susține că eh, crearea unui uh, forum interguvernamental este singura posibilitate pentru a oferi reprezentativitate guvernelor și administrațiilor uh, statelor beneficiare. Este important uh, pentru acest lucru pentru ca fiecare să fie reprezentat atunci când participă la reformarea unui sistem fiscal global. Eu sper că vom găsi la Adis uh, o soluție pentru toate problemele și mulțumesc acelora care au uh, conchis la rândul lor că raportarea de la țară la țară este într-adevăr oportună. Sper că mâine toate grupurile politice vor susține cu aceeași tărie și cu același consens raportul așa cum a făcut-o până acum în Comisia de Specialitate. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Evident, nu au putut fi atinse toate chestiunile, dar ceea ce este important se regăsește oricum în text. Ideea este că nu vrem numai să uh, punem deoparte de a, din fiecare buget național o anumită sumă pentru dezvoltare, ci e vorba și de transparență, de o mai bună guvernanță, de combaterea corupției, um, de realizarea uh, unor obiective pe termen uh, lung uh, de realizarea unei administrații financiare și fiscale independente și eu sper încă o dată, doamnă președinte, că mâine vom avea o majoritate covârșitoare pentru adoptarea raportului. Mulțumesc, spune președinta, dezbaterea este închisă, trebuie să fac un anunț. Domnul Remo Sernagiotto va părăsi eh, grupul PPE și se va alătura grupului ECR eh, începând de